El punto siguiente del orden del día. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie, vizând viitoarele propuneri legislative privind Uniunea Economică și Monetară UE. Uh, vom da de îndată cuvântul doamnei Sharon Bones, care este autoarea acestei uh, întrebări. Uh, și cred că domnul comisar Oliren va răspunde. Doamnă Bowles, aveți cuvântul pentru 5 minute. Uh, Mulțumesc, domnule comisar. Este răspunsul Comisiei Econ la propunerea Comisiei privind instrumentul de competitivitate și de convergență și competitivitate. Am făcut uh, progrese uh, cu doi, uh, pachetul celor două și pachetul celor șase legi. Uh, acest uh, lucru uh, este un Uh, lucru demn de lăudat. Sigur, uh, trebuie să transmitem un uh, mesaj anume. Delegația Econ a auzit aceleași de la Fondul Monetar Internațional anul trecut. Problema este că subminează înțelegerea a ceea ce am făcut deja și riscă să transmită un mesaj de eșec. Considerăm că este timpul să prioritizăm aplicarea deplină a pachetului celor 8 și anume măsurile din pachetul 6 și pachetul 2 înainte de uh, a oblitera o nouă idee. Este nevoie de claritate în legătură cu valoarea adăugată a măsurilor existente. Considerăm că este timpul uh, să facem acest uh, lucru. Poate că un pachet de 10 legi ar fi puțin derutant trebuie să avem o temă uh, comună și anume că mai multă Europa este pentru binele cetățenilor. Uh, un lucru comun rapoartelor parlamentelor, Parlamentului este faptul că acestea trebuie să fie percepute ca dovezi de solidaritate și de responsabilitate. Totuși, în multe ă, cazuri există o lipsă de transparență ă, la nivelul statelor ă, cetățenii în felul acesta nu au putut să înțeleagă o serie de demersuri. Știu că Comisia se nu renunță la metoda comunitară, însă totuși există o serie de uh, proceduri uh, care pot să ne conecteze mai bine cu uh, cetățenii comunicarea Comisiei în ceea ce privește coordonarea ex-ante nu a clarificat care ar fi valoarea adăugată a inovării propuse atunci când avem uh, deja Uh, EU22, uh, semestrul uh, european și să nu uităm și de fondurile de coeziune. Pentru a evita o confuzie și mai mare, Comisia Econ a cerut includerea oricărui nou instrument în cadrul semestrului european. Acesta ar permite un grad de transparență adecvat și control parlamentar asupra acestui proces. Comisia propune să instituie aranjamente contractuale între uh, părțile contractante și la nivel național pentru a reforma procesul la nivel național. Propunem să avem o un cod de convergență european uh, cu detalii care să fie instituit în toate statele membre pe baza căruia stimulentele să fie alocate. Considerăm că acest lucru este mai bun decât aranjamentele contractuale care nu își regăsesc locul uh, între nivelul european și național. Trebuie să uh, veghem ca să avem procese cooperative. O creștere a capacității uh, bugetare este binevenită. Fondurile alocate pentru instrumentul de convergență și competitivitate uh, sunt într-un embrion al uh, zonei uh, euro, care ar preveni șocurile în cadrul UEM. Comisia este interesată de ceea ce nu se află în acest instrument. Ceea ce nu am văzut însă este un angajament mai clar către o Europa democrată dat fiind tot ceea ce citim în ziare în Uniunea Europeană și anume în legătură cu încrederea în Uniunea Europeană, uh, vedem că fondurile uh, alocate instrumentului de convergență și competitivitate sunt în afara bugetului european. Rezoluția noastră face sugestii detaliate în legătură cu modul în care orice nou instrument uh, și e vorba de uh, dacă un astfel de instrument este deschis tuturor statelor membre care fac parte sau nu din zona euro, care fac parte sau nu din program. În felul acesta, contribuind la o nouă uh, capacitate bugetare. Uh, integrarea uh, coordonării exante și a procesului decizional la nivel european ar contribui, mai ales coordonarea bugetară, care cere date consolidate în legătură cu conturile publice ale Uniunii, statelor membre, autorităților locale și regionale. Însă mesajul preponderent este că dacă Parlamentul nu se implică ca uh, autoritate bugetară și uh, legislativă, dacă acest lucru nu se întâmplă, acest lucru nu este de acceptat. Președintele, mulțumesc. În numele Comisiei uh, dau cuvântul comisarului Oli Ren sa, pentru a da un răspuns. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru întrebările pertinente. Comisia salută proiectul de rezoluție al Parlamentului European cu privire la viitoarele propuneri legislative pentru Uniunea Economică și Monetară. În contextul uh, economic actual, argumentele pentru reforme structurale și pentru reconstruirea Uniunii Economice și Monetare sunt evidente. Deja am consolidat substanțial guvernanța economică, cu susținerea esențială a Parlamentului European, dar e nevoie de mai multe eforturi și ca președinte, așa cum a subliniat doamna președinte a Comisiei pentru Afaceri Monetare, Sharon Bowles, trebuie să completăm structura sectorului financiar și sectorul bancar pentru a consolida încrederea și pentru a reporni uh, fluxul de credite pentru uh, menajuri, dar și pentru IMM-uri. Fapt, fapt crucial pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, elemente importante pentru integrarea economică, așa cum au fost ele uh, evidențiate în cele două comunicări din martie, una cu privire la coordonarea ex ante a marelor reforme economice și cealaltă cu privire la instrumentul de convergență și, convergență și competitivitate. Vreau să subliniez natura consultativă a celor două comunicări. Ele prezintă idei, pun întrebări și pe baza contribuțiilor din partea Parlamentului European, din partea statelor membre, din partea părților interesate, parlamentelor naționale, Comisia va analiza propunerile sale pentru viitor. Parlamentul European va fi implicat pe deplin în formularea oricăror inițiative uh, viitoare, conform tratatelor. Mai mult decât atât, Comisia dorește să extindă dialogul economic cu Parlamentul European. Parlamentul poate să invite Comisia, președintele Consiliului sau președintele Eurogrupului pentru a discuta uh, orice fel de opinie a Comisiei sau uh, concluziile Consiliilor. Mi s-ar părea util dacă Parlamentul ar putea de asemenea să invite statele membre să participe la un schimb de opinii pe marginea unor reforme majore ale politicilor economice și, sigur, pentru a-și exprima politicile economice. Acest lucru ar permite um, controlul public și o presiune uh, între egali. În ceea ce privește uh, Uh, comunicarea cu privire la pactul fiscal, conceptul uh, tratatului pentru stabilitate economică și guvernanță, conceptul coordonării ex ante a fost introdus prin articolul 11 al acestui tratat. Tratatul prevede cooperarea, incorporarea în substanța, uh, substanței sale în tratatele, în legislația europeană, Uh, în cel mult 5 ani. Rezultatele comunicării prezintă opțiuni prin care se poate integra acest uh, concept de coordonare în cadrul european. În ceea ce privește natura acordurilor contractuale propuse în cadrul instrumentului de convergență și competitivitate, aceste instrumente ar fi bazate pe tratate, dar acordurile contractuale ar avea o natură politică. Tratatele actuale nu permit posibilitatea unor contracte uh, obligatorii, ceea ce ar însemna că nu s-ar putea folosi sprijin uh, financiar uh, dacă uh, există probleme de neconformitate. Și în cele din urmă, la întrebarea care ar fi reformele care ar trebui să fie prioritare uh, în instrumentul de convergență și competitivitate, obiectivul cheie al acestuia este de a contribui la funcționarea bună a Uni Uniunii Economice și Monetare, crescând angajamentele statelor membre de a pune în aplicare anumite reforme și, de asemenea, uh, asistența din partea Comisiei. Reformele uh, ar fi benefice nu doar pentru statele membre însele, ci și pentru zona euro, pentru că criza ne-a arătat că o lipsă a reformelor poate să aibă efecte semnificative în întreaga zonă euro. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare opinia dumneavoastră cu privire la viitoarele propuneri legislative privind Uniunea Economică și Monetară. Președintele, vă mulțumim, domnule comisar Ren. Trecem acum la vorbitorii care iau cuvântul în numele grupurilor lor politice, primul dintre aceștia fiind domnul Gozes, în numele grupului PPE, care are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați domnule comisar, stimați colegi, întrebările adresate de Parlament astăzi sunt esențiale. Ați, ne-ați dat câteva elemente de răspuns, iar acestea ne permit să evaluăm seriozitatea și voința politică de a ajunge la o mai mare eficacitate a acțiunii economice a Uniunii Europene. Istoria recentă arată că dacă Uniunea Europeană a dorit să fie reactivă, Lacunele de organizare, special în zona euro, au adus prejudicii. Crizele s-au acumulat și au fost tratate cu oarecare improvizație, tocmai pentru că nu au existat instrumente sau mijloace adaptate. Această situație a mai avut și o altă consecință. A treb- au trebuit Uh, făcut recurs la um, domeniul interguvernamental în lipsa acestor instrumente. Ori această situație nu poate să dureze. Este urgent să revenim la niște instrumente comunitare și să creăm unele, dacă uh, nu sunt uh, suficiente, pentru a evita situații de criză în viitor. Aș dori să mm, vă felicit pentru determinarea dumneavoastră uh, în care ați făcut față reticențelor statelor membre. Cele două comunicări ale Comisiei expun etapele următoare către o adevărată uniune economică și monetară. Aceste comunicări urmează angajamentelor luate în uh, noiembrie 2012 ale Comisiei și răspund apelului Consiliului European și Parlamentului European. Viitorul UM va fi discutat și la viitorul summit și nu putem decât să sperăm că niște măsuri concrete vor fi în sfârșit propuse și definite. Obiectivele sunt laudabile. Să consolidăm consolidarea politicilor economice și de integrare economică în zona euro, printr-o disciplină strictă la nivel național și solidaritate la nivel european. Acestea ar permite Europei să progreseze pe calea competitivității, a creșterii și a creării de locuri de muncă. Întrebarea acum e cum aceste uh, intenții se vor putea traduce în realitate. Iată de ce v-am adresat și dumneavoastră această uh, întrebare. Rezoluția este cât se poate de limpede și aduce elemente în care sunt contribuții utile ale Parlamentului. Aș insista totuși asupra câteva puncte care pentru mine sunt importante. Odată, coordonarea prealabilă a proiectelor de reformă economică. Acestea sunt indispensabile. Punerea în aplicare a unor măsuri naționale în domenii ce țin de dimensiunea europeană e de evitat. Și avem astăzi un exemplu cu proliferarea legilor bancare naționale, care anticipează oarecum propunerea comisiei care va veni în luna iulie sau septembrie doar, în ce privește reforma sistemului bancar faptul că anumite state, cu câteva luni înainte, adoptă niște dispoziții naționale specifice, va face și mai dificilă negocierea ulterioară și, în special, armonizarea reglementărilor. De asemenea, e necesar să ținem seama de efectul pe care politicile naționale pot avea asupra celorlalte state membre. Ajungând acum la instrumentul de convergență și competitivitate pentru zona euro, care prevede niște uh, aspecte contractuale. Acest instrument trebuie precizat, dar nu respins în principiu, atâta timp cât obiectivul e de a restabili echilibrele macroeconomice. În acest sens, ne dorim aplicarea principiului de condiționalitate în ce privește punerea la dispoziția fondurilor. Fără o programare nu poate să existe o contribuție europeană. Competențele respective la nivel național și la nivel european trebuie să fie respectate. Controlul democratic trebuie asigurat, iar parlamentele naționale trebuie să se implice la nivel național în cadrul procedurilor legislative ordinare și aparține Parlamentului European să vegheze la controlul democratic la nivel european. Cu siguranță, propunerile dumneavoastră sunt primii pași în armonizarea acestor poziții. În fine, doresc să subliniez că e importantă și dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și crearea eventual a unui tablou de bord social și al ocupării care ne vor putea să încadrăm discuțiile și în semestrul european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În numele grupului socialist, doamna Eza Ferreira, un minut și jumătate. Prezident, senior comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați dat, însă regret că nu ați intrat în mai multe detalii. Suntem într-o perioadă în care semnificația cuvintelor trebuie să fie limpede. Coordonarea ex ante reforma structurală. În acest moment, acestea pot fi interpretate foarte larg, într-un sens foarte larg și tind să fie interpretate într-o anumită manieră. Structur, uh, reforma structurală în Europa tinde să fie uh, uh tradusă uh, în uh, uh reduceri uh, succesive uh, și niciodată nu s-au atins obiectivele propuse. Este important să recâștigăm încrederea reciprocă și să introducem metoda, să reintroducem metoda comunitară în dialog convergența și coeziunea, apoi vorbim tot timpul despre competitivitate. Instrumentul care este avut în vedere în momentul de față pentru a asigura convergența și competitivitatea ar putea să fie un lucru extrem de bun. Dacă reprezintă această nouă încredere reciprocă în tradiția europeană. Este vital să respectăm și să recunoaștem competitivitatea ca un concept mai vast, care trebuie văzut în contextul strategiei Europa 2020 și nu numai în contextul reducerii salariilor și de asemenea trebuie să ne asigurăm că piața muncii funcționează mai bună, Trebuie să înțelegem că acest lucru are un impact de la o țară la alta. Dacă uh, limităm uh, marja de manevră a zonei euro, acest lucru poate să aibă un impact negativ. De aceea, concertarea uh, tuturor eforturilor și concentrarea asupra salariilor este importantă. Președintele, ai depășit timpul de intervenție. Doamna Gular, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Așa cum a făcut-o Jean-Paul Gozes, vreau să subliniez munca noastră și hotărârea noastră în rândul colegiului și în raport cu statele membre. Răspunsul nostru încearcă să fie echilibrat la propunerile dumneavoastră. Sunt două puncte care sunt extrem de pozitive. Primul, și anume să se țină cont de incidența hotărârilor statelor asupra celorlalte. E vorba de această coordonare ex care este extrem de importantă. Până acum am gestionat o monedă unică cu politici uh, diferite, cu efecte contradictorii. Un al doilea punct uh, pozitiv este posibilitatea de uh, a avea noi măsuri cu instrumente bugetare pentru a ajuta statele să avanseze pe calea competitivității. Sunt însă două lucruri care mă preocupă și pe care le-am subliniat în text, dar pe care aș vrea să le evidențiez din nou. Primul aspect este că o să vă fie greu pentru că, ă, prin definiție, ă, metoda comunitară nu este prea agreată, semestrul european este organizat de la stat la stat, deci va trebui să ă, dați atenție faptului că acesta să funcționeze în practică. Și avem oarecum sentimentul atunci când vedem ce s-a făcut în ultimii ani, că au fost făcute multe anunțuri, dar din păcate, pentru cetățeni, rezultatele întârzie să vină. Îmi amintesc de pactul fiscal, de pachetul celor șase, um, anunțurile făcute de Consiliul European. Al doilea aspect, nu poate să existe un contract, uh, o constrângere în ordinea juridică europeană. Uh, sunt persoane care nu sunt prizoniere în statul în care trăiesc și deci relațiile contractuale între un stat și autoritățile comunitare, asta ar fi o discriminare în rândul cetățenilor. Deci este important să există ordine uh, juridică comunitară împărtășită de toți și trebuie să o respectăm. Președintele, mulțumesc uh, doamnă Golar. Uh, în numele verzilor dau acum cuvântul domnului Sven Gigold, două minute și jumătate. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. E păcat că în această discuție atât de importantă cu privire la pașii următori, Consiliul nu este prezent, pentru că Consiliul în momentul de față a devenit centrul acestei discuții, uh, ceea ce nu ne place prea mult, <laughs> trebuie să spun. Pactul fiscal um, a creat un precedent într-o oarecare măsură și de aceea Cred că nu mai trebuie să ne ascundem și să recunoaștem că există o neîncredere, mai mult sau mai puțin uh, explicită, cu privire la instituții și de aceea rezoluția aceasta este mai importantă pentru a cere clarificări cu privire la instrumentele care sunt prevăzute în momentul de față. Uh, trebuie să spunem de la bun început că există și alte cazuri în care e nevoie de legislație urgentă pentru a avea o uh, Uniune și o zonă euro funcțională. Pentru că inventarul nostru se bazează pe niște date uh, care există și care trebuie uh, adaptate, dar există mult prea multe instrumente comunitare pentru a face această adaptare, însă nu avem suficiente măsuri pentru a ne asigura că în aceste adaptări nu apar uh, tot felul de devieri uh, frauduloase și uh, denaturări în zona euro. Acesta nu este subiectul de care ne ocupăm astăzi, pentru că ne ocupăm de aceste două propuneri viitoare. Deci există anumite puncte unde e nevoie de instrumente de uh, stabilizare a uh, indicatorilor uh, macroeconomici și a șomajului. Din păcate, aceste subiecte care ar fi foarte urgente nu se află pe ordinea de zi. Și, de asemenea, nu vedem nimic despre acest pilon social despre care a vorbit Consiliul. Eu, din discuțiile în Consiliu, aud mai degrabă faptul că um, există uh, o practică a Consiliului de a uita ce anume și-a propus uh, să facă. Există um, inițiative care nu au mai fost uh, um, urmărite și coordonarea ex ante mi se pare că nu este foarte vie în Consiliu uh, și cred că ar trebui să vă uitați și dumneavoastră, dacă veți putea, ajunge la legislație în acest domeniu. În ceea ce privește instrumentul de convergență și competitivitate, Parlamentul și-a precizat foarte clar uh, poziția. Da, e nevoie de stimulente în uh, cadrul uh, com, um, metodei comunitare, în cadrul agendei Europa 2020 pe care le-am adoptat-o și sigur trebuie să ne asigurăm că aceste chestiuni nu vor fi scoase în afara dreptului comunitar, în spiritul de democrației. Președintele întrerupe, domnule Gigold, ați trecut destul de mult peste timpul de vorbire și acum în numele grupului ECR, domnul Epping, două minute. Comisia propune o adevărată uniune economică și monetară, dar ne va aduce într-o economie planificată. Uh, cu o coordonare exantă a reformelor majore, Comisia Europeană se transformă într-un birou de planificare și, uh, practic, uh, vedem un Breșnev al Bruselului. Uh, colegii noștri sunt prea simpatici pentru a-i compara cu liderii URSS, dar efectele pe care le vor obține vor fi aceleași. Uniunea monetară trebuie să reprezinte un buget uh, european care să uh, Uh, poate duce lucrurile mai departe. Am votat pentru pachetul celor șase măsuri respectiv ale celor două măsuri, însă acum se dorește reformarea întregii zone euro. Ori orice economie se dezvoltă pe baza creșterii și nu a planificării centralizate. Cum vă gândeți? Comisarul Andor a spus recent că Germania trebuie să crească salariile potrivit lui. Germania e prea competitivă, deci Germania trebuie să-și reducă competitivitatea pentru a fi în rând cu restul Europei. Deci trebuie să fim egali chiar și în recesiune. Să ne unim în diversitate. Ce vor mai face parlamentele naționale în acest context? ele uh, vor merita doar să fie informate. Cred că ar trebui să poată vota asupra acestor mecanisme. Planificarea centralizată nu va rezolva problemele zonei euro, ci, din potrivă, va consolida recesiunea. Trebuie să admitem că zona euro, în forma sa curentă este un eșec, o eroare istorică. Comisia ar trebui să reformeze viitorul monedei euro și să găsească acele mecanisme care uh, să readucă la viață zona euro sau să um, revină la alte monede. Însă, Comisia detestă flexibilitatea. Ca și Brejnev, nu vor să-și admită erorile și se îndreaptă către noi fundături. Domnule Ren, dacă perestroica nu va fi aplicată, va fi prea târziu, iar planificarea dumneavoastră, uh, președintele intervine, doamna Vorman Col dorește să vă pună o întrebare. Acceptați întrebarea? Vă puteți adresa întrebarea, doamna Vorman Col. Nu putem uh, să-l comparăm pe domnul comisar Ren cu Brejnev. Nu cumva colegul Epping a semnat, cum a chiar spus, în pachetul celor șase măsuri și a, a uh, susținut uh, comisarul în măsurile propuse pentru ca uh, țările mai mici, precum și țările mai mari, ca și Franța, să poată beneficia de recomandări clare și precise, cred că e ceva mai important. Într-adevăr, și am să mă exprim în uh, limba neerlandeză. V-am subestimat, poate. L-am comparat pe domnul comisar cu domnul Breșnev în sensul planificării centralizate și sigur nu la nivel personal. Uh, însă, în Uniunea Europeană, cred că, într-adevăr, ne îndreptăm către uh, o, o manieră planificată, ori noi am pornit de la, un, de la niște principii unei economii liberale toată lumea e foarte nemulțumită, toată populația e foarte nemulțumită și, doamnă Vortman Scott, permiteți-mi să vă spun că populația, într-un bun sfârșit, se va revolta. Președintele. Mulțumim, domnule Epping. En nombre de la Europa de la Libertad y la Democracia, por un minuto y medio, tiene la palabra el señor. Are cuvânt acum domnul Blum. Efectivamente, nu este prezent în hemiciclo. Dar dumnealui nu este prezent în sală. Chiar dacă grupul dumnealui e aici, dar reprezentantul grupului său nu. Să-i dăm cuvântul acum domnului Clute în numele Stângii Unite. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, cel puțin din perspectivă personală, să vă spun că sunt uh, profund convins că e nevoie de o integrare economică mai puternică. Dar eu cred că integrarea economică uh, poate să funcționeze numai dacă este însoțită de una uh, a politicii fiscale. Și tocmai aceasta este problema în momentul de față. Pentru că în uh, urma crizei, uh, Consiliul, uh, care a fost critizat de Jean-Paul Gozes pentru metoda interguvernamentală, rezultatul este că tot mai mulți cetățeni și-au pierdut încrederea în Uniunea Europeană, pentru că mulți cetățeni în momentul de față se uită la Uniunea Europeană și um, a, văd o uh, structură instituțională care le ia uh, siguranța. Uh, oamenii trăiesc într-un șomaj în creștere și poți să-i înțelegi pentru că gândesc așa. Și deci cred că înainte să mergem mai departe cu această integrare necesară, trebuie urgent să luăm legătura cu cetățenii și să vedem cum putem să reconstruim încrederea acestora, ce măsuri putem să luăm pentru a le stabiliza securitatea socială. Pentru că fără introducerea unor standarde minime sociale care să însoțească integrarea economică, proiectul Uniunii Europene va eșua. Și uh, mie mi se părea foarte regretabil acest fapt. Eu sunt uh, german și am o uh, legătură foarte puternică cu Uniunea Europeană um, din punct de vedere personal și uh, aș regreta profund dacă acest proiect ar eșua, pentru că este un proiect al păcii care funcționează pe baza unei integrări economice, dar nu e voie ca această integrare să se facă în defavoarea situației și siguranței sociale și trebuie, cred, să, luăm, să facem toate eforturile eforturile pentru a ne asigura că proiectul nu va eșua. Deci trebuie ca dimensiunea socială să nu fie pierdută din vedere. Președintele, timpul dumneavoastră a expirat, domnule, vă mulțumim și acum în numele eurodeputaților neafiliați dau cuvântul doamnei Zinstra, un minut și jumătate. Mulțumesc. Acest plan de extindere și, uh, și de consolidare a UEM uh, este în centrul atenției Comisiei Europene. Planurile de reformă națională trebuie să fie adoptate în prealabil de Comisia Europeană înainte de a fi transmise parlamentelor naționale. Uh, ceea ce, desigur, are un impact asupra suveranității naționale. Comisia are dreptul de a respinge orice propunere. Acesta este sensul concertării prealabile, ceea ce ar împiedica dezbaterea națională în rândul Parlamentelor Naționale. Nimeni nu trebuie să se bucure de acest uh, tip de propunere care slăbește rolul uh, Parlamentului Național. De fapt, trebuie să întărim acest rol în uh, Multe țări au luptat pentru democrație și nu putem să asistăm la știrbirea ei. Avem multe avantaje ale democrației, putem să uh, recreăm această democrație, să o consolidăm și să respingem această propunere a Comisiei. Această uniune totală, cum aș uh, numi-o eu, nu merge uh, în beneficiul cetățenilor. Uh, zona euro nu reușește să iasă din acest marasm economic. De ce? Pentru că reformele nu funcționează și zona euro trebuie desfințată și suveranitatea națională trebuie să fie întărită astfel încât statele membre să își asume sarcina de a uh, garanta uh, prosperitatea viitoare a cetățenilor săi. Trebuie să arătăm că nu suntem numai un parlament care nu vrea numai centralizare. Asta trebuie să încercăm să dovedim. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Am uh, încheiat așadar uh, lista uh, oratorilor în numele grupurilor. Acum trecem la colegii care intervin individual. Domnul Elmar Brock, două minute și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând, după ce am constatat această dezbatere, trebuie să spun că am fi într-o situație mult mai dificilă fără moneda euro. Moneda euro ne obligă să fim solidari și cred că multe țări ar fi dat deja faliment cu consecințe catastrofale fără această, moder, fără această monedă. Pentru că uh, este coeziunea Europei care a putut să prevină o criză ca cea din 29. Uh, deci trebuie să sprijinim moneda euro. Și cred că în ultimii doi ani am adoptat o serie de instrumente și acum ar trebui să vedem care este legătura dintre ele și cum anume se structurează ele într-un întreg înainte să mergem mai departe. Uh, ce se întâmplă cu pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri? Cred că un pic ne-am pierdut perspectiva asupra ansamblului. Acum uh, Comisia a venit cu două comunicări noi și Cred că este foarte bine că uh, uh, grupul uh, șerpa, șerpașilor și um, toți cei care se implică în politica uh, comunitară trebuie să monitorizeze acest proces. Și mi se par proaste propunerile uh, președintelui Hollande, pentru că sunt interguvernamentale, pentru că vor să înființeze noi, noi instituții și pentru că nu implică nici Parlamentul European, nici Parlamentele Naționale și se uh, limitează la 17 state. Ori noi ne aflăm într-o Europa de 27 de state membre, în curând 28 și nu dorim să uh, creăm uh, frontiere și obstacole între uh, statele membre. Uh, și S-a arătat foarte clar în deciziile care se iau în uh, semestrul european aceste uh, orientări. Uh, e necesară implicarea parlamentelor naționale. Ele trebuie să aibă drept de ratificare uh, și în acordurile contractuale. Nu, există, nu, e, nu e voie să existe lacune uh, democratice în acest uh, proces și cred că sarcina noastră este să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Și trebuie de, de asemenea să ne asigurăm că nu e vorba doar de măsuri de austeritate, austeritate ci Sigur, creșterea competitivității trebuie să fie obținută prin reducerea birocrației și nu în defavoarea uh, dimensiunii sociale. Pentru că trebuie să ne asigurăm că nu uh, discutăm doar despre uh, șomajul foarte ridicat din uh, Spania, uh, deja sunt la 30% uh, șomaj, Trebuie să vedem ce sisteme putem să îmbunătățim pentru a combate șomajul. Creșterea, competitivitatea sunt posibile numai dacă există și niște structuri pentru creștere și banii care sunt uh, infuzați vor avea efecte pozitive numai dacă există niște structuri de creștere. Ceea ce înseamnă că aceste structuri trebuie să atragă și investiții private din care să uh, uh urmeze creșterea și ocuparea. Uh, Președintele întrerupe. Domnule Broc, v-ați depășit mult timpul alocat. Domnule Broc, poate că ați putea să vă puneți căștile, spune președintele. Domnule Broc, Sunt uh, foarte puține cazuri precedente, dar există un coleg din grupul dumneavoastră de asemenea, de asemenea uh, german, vrea să vă adresez o întrebare. Adres, uh, acceptați această întrebare? Domnule Rubic, vă rog să prezentați întrebarea. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu este din Germania, eu sunt din Austria și sigur că ne punem multe întrebări. Una dintre acestea fiind, oare taxa pe tranzacțiile financiare ne va Uh, permite să atragem uh, resurse proprii și poate astfel să uh, construim o bază de capital pentru viitoarele măsuri de salvare, astfel încât să fie evident că Uniunea Europeană durește și poate să aducă mai multă stabilitate pe viitor și m-ar interesa părerea domnului Brock. Domnul Brock, cred că în aceste negocieri ale cadrului financiar multianual este foarte important să discutăm și despre resursele proprii și sursele pentru acestea și taxa pentru tranzacțiile financiare ar fi un instrument util pentru crearea de resurse uh, proprii. Și uh, Timothy Kirkhope, care este împotriva uh, euro, uh, Uh, este uh, atent implicat în această dezbatere. În orice caz, domnule Rubic, este o idee foarte bună ceea ce a spus. Președintele, vă mulțumesc, domnule Brock, pentru răspuns și acum următorul vorbitor, domnul Gualtieri, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție conține indicații foarte clare care se bucură de mult uh, sprijin în Parlament și uh, o să mă uh, acces asupra instrumentului uh, de convergență și competitivitate ICC. Uh, un astfel de sistem este bun, uh, dar e nevoie de claritate pentru că vorbim de extra resurse decât de condiționalități macroeconomice. Resursele ICC trebuie să fie transferate ca parte a uh, bugetului Uniunii Europene. Există un uh, precedent clar al uh, proiectelor finanțate de la buget un astfel de instrument ar putea să fie un embrion al relansării Europei. De aceea sugerăm un cod de convergență cu recomandări specifice pe țară care să fie codecizionate la nivelul Uniunii plus planuri naționale care să fie hotărâte la nivelul național cu implicarea parlamentelor naționale. Dezechilibrele sociale trebuie să uh, aibă aceeași importanță ca și competitivitatea prețurilor. Poziția Parlamentului este rezonabilă, ținem uh, cont de aceste lucruri și sperăm că vom avea o propunere legislativă privind ICC-ul rapid și considerăm că procedura actuală uh, din Consiliu nu trebuie să submineze uh, prerogativele legislative ale Comisiei, care nu trebuie să aștepte lumina verde din partea uh, Consiliului. Președintele, mulțumesc. Un minut. Dau cuvântul doamnei Lunacek. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, tocmai acum un an a fost adoptat pactul fiscal fără vocea Parlamentului European împotriva monetei, uh, metodei comunitare și cu niște măsuri de austeritate masive care au, nu au făcut decât să crească nedreptatea pe acest continent. Și acum se discută despre propuneri pentru competitivitate. Cancelara Merkel a vorbit de uh, acorduri contractuale pentru o mai mare competitivitate, acorduri între comisie, sunt uh, negocieri între comisie și statele membre. Oare cancelara Merkel și toți cei care susțin aceste propuneri, oare chiar nu au înțeles nimic, n-au înțeles că dacă nu vorbesc decât despre reducere, austeritate, competitivitate uh, și uh, asta fără orice fel de legitimitate democratică, nu vor face decât să-și piardă tot mai mult cetățenii, uh, nu vor face decât să crească falia socială, discrepanțele, diferențele din societate. E nevoie de mai multă democrație, e, mai voie, e nevoie de implicarea Parlamentului European, a Parlamentelor Naționale și a tuturor partenerilor sociali, pentru că numai astfel uh, vom putea să convingem uh, oamenii că e nevoie de Uniunea Europeană, o Europa socială și solidară uh, va fi cea care ne va aduce succes. Mulțumesc, doamnă Lunacek, spune președintele, și felicitări, raportor, felicitări interpreților care au reușit să traducă intervenția dumneavoastră fără să apese pe butonul uh, de a vorbi mai încet, cu ex- uh, chiar uh, dacă vorbitorul a vorbit foarte repede în ultimele minute. Grupul meu va vota împotriva acestei emoțiuni. Nu toată lumea în zona euro, iar țara mea e clar că nu ne vom alătura zone euro credem în suveranitate și nu cred că trebuie să spunem statelor ce să facă. Dar există momente în această dezbatere vizând zona euro de interes și pentru celelalte state și iată de ce trebuie să intervin. Se vorbește despre un instrument de convergență și competitivitate. Pare inocent, însă ar putea să mm, prilejuiască transferul unor fonduri importante între statele membre, constituirea unui buget european și personal nu văd de ce uh, Uh, uh, am dori așa ceva. Sunt preocupată de impactul și precedentul pe care uh, l-ar putea crea un astfel de instrument asupra țărilor care nu sunt în zona euro. Suntem cu toții de acord din partea celor 27 de parlamente naționale că avem nevoie de un cadru financiar multianual la fiecare șapte ani se consideră că Parlamentul nostru trebuie să devină încă și mai mare. Sunt, deci, mulțumită că odată la șapte ani Parlamentele naționale pot să mai uh, tempereze mari cheltuitori. Spunem că respectăm suverenitatea națională, dar iată, încercăm să punem în aplicare un uh, nou mecanism bugetar la nivel comunitar, tocmai pentru a permite uh, Parlamentului European să-și exercite autoritatea bugetară. Cu alte cuvinte, Cred că se acordă mai multă putere Parlamentului European ce privește cheltuielile europene în detrimentul Parlamentelor Naționale. Cetățenii simt deja că au pierdut controlul propriului destin și cred că revine Parlamentelor Naționale să decide asupra problemelor bugetare, iar rolul Parlamentului European nu trebuie uh, exagerat. Pentru un minut, doamna Anderson. Răspunsul european la criză este evident în această rezoluție a fost uh, generat de o uh, abordare ideologică uh, destul de nepotrivită. Facem același lucru din nou și ne așteptăm la un rezultat diferit. Este o definiție a nebuniei, a spus Albert Einstein. O obligație mai mare a statelor membre de a urma această uh, ideologie care a dat eșec este filozofia dezastrului. Unde este programul de investiții necesar pentru a crea locuri de muncă și creștere a PIB-ului? Uh, Uh, unde este problema datoriilor uh, toxice, unde este recapitalizarea băncilor care a fost promisă de către mecanismul de stabilitate europeană, uh, unde este împrumutătorul de ultimă resursă. Abordarea europeană este lucrul cel mai rău și în felul acesta țările se luptă cu greutățile fără să primească un transfer de bogăție de la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, uh, doamna Anderson. Colegul Feio, două minute și jumătate. Gracias. Senhor comissário, queria começar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că împreună cu Parlamentul European ați uh, parcurs acest drum pentru Uniunea Economică și Monetară. Uh, s-a adoptat pactul de stabilitate și creștere pentru a adopta legislație privind dezechilibrele macroeconomice în Uniunea Europeană și pentru a îmbunătăți normele bugetare. Dar, din ce în ce mai mult, ce cerem deja de mai mult timp este să avem disciplină bugetară și în același timp creștere în Uniunea Europeană. Este o sarcină dificilă, dar cetățenii noștri ne cer să facem eforturi și de aceea este vital să găsim soluții europene. De aceea vreau să felicit Comisia Europeană pentru comunicările sale și sper că va fi posibil să uh, formulați cât mai rapid inițiative legislative pe aceste subiecte importante, pentru că trebuie să existe o coordonare între reformele structurale pentru refacere economică și e nevoie și de un instrument de convergență și competitivitate. Domnule comisar, aș dori să știu dacă aceste măsuri se vor aplica în întreaga Uniune Europeană și în uh, zona euro și dacă vor implica și niște stimulente pentru țările care respectă regulile. O țară ca Portugalia, de exemplu, a respectat uh, toate cerințele și ar trebui ca uh, Portugalia și celelalte țări care au făcut-o să fie răsplătite pentru uh, respectarea obligațiilor, pentru ca cetățenii să înțeleagă că sacrificiile lor sunt, uh, um, sunt văzute, sunt apreciate. Sper că acest lucru se va întâmpla și acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l transmit astăzi. Președintele, mulțumesc și acum un minut și jumătate, domnul Juan Goc. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Europa este la o intersecție. Fie iese din capcana austerității și face un salt către democrație, fie, dacă nu, cetățenii o vor detesta. Trebuie să acționăm repede. Președintele Consiliului a, a, a redactat o foaie de parcurs A, se face apel la o veritabilă guvernanță economică, Parlamentul European trebuie să ia parte la acest proces. Dar, din păcate, nu a fost consultat în ce privește situația din Cipru și nu poate să facă față troicăi. Stimați colegi, un guvern fără Parlament nu e oare specificul unei dictaturi? Parlamentul, prin raportul Thyssen, a reamintit acest lucru. Parlamentul trebuie să fie prezent în toate etapele semestrului european, în dezbateri, în controlul recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Trebuie să fie în inima controlului bugetar uh, în viitor, în zona euro. Iată de ce contractualizarea bilaterală între Comisie și statele membre trebuie neapărat respinsă pentru că astfel se generalizează metoda unei troica care a făcut eroare după eroare. Troica nu e o experiență de repetat, e o aberație care trebuie suprimată. Dată fiind consolidarea guvernanței în zona euro, Parlamentul trebuie să aibă și el o structură zonă euro pentru a face față celor state care își pun mereu înainte interesele uh, particulare în detrimentul cetățenilor europeni. Stimați colegi, democrația trebuie să fie în inima Uniunii Economice și Monetare. Avem nevoie de o Europa a cetățenilor, nu o Europa a contractelor. Mulțumesc, spune președintele. Acum pentru un minut Doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea economică și monetară a fost și rămâne o, un proiect al marelui capital european. În 2010, eh, beneficiile au crescut cu 36% în zona euro. În aceeași perioadă, costul unitar al muncii a fost redus cu 1% de unde și problemele. Consecințele sunt vizibile, înrăutățirea condițiilor de viață și de lucru, diminuarea salariilor, șomajul, stagnare, distrugerea sistemelor de producție, dezindustrializarea țărilor periferice, transformarea în consumatori, a celor din uh, centrul Europei. Această cale nu este una durabilă. Cei care au beneficiat însă nu vor să facă un pas înapoi. În uh, totdeauna se legitimă ceea ce s-a făcut uh, înainte și se justifică viitorul. Mulțumesc, Joao. Domnul Salba, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Atunci când s-a constituit zona euro, știam că nu e perfectă. Încercam să ajungem la o uniune economică și monetară, dar nu la una fiscală și cu atât mai puțin o uniune politică. Toate imperfecțiunile au fost reliefate foarte clar în 1995 în raportul Koch. Acum, recesiunea a exacerbat aceste imperfecțiuni, dar să rămânem pozitivi. Criza ne-a permis nu doar să îmbunătățim uh, situația, ci întreaga arhitectură a zonei euro și a Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că trebuie să depășim filosofia pe care am avut-o la începutul Uniunii Europene. Acum, după ce am văzut uh, crizele, uh, efectele crizei și ale filozofiei noastre, mi se pare că dăm înapoi. Una dintre marile provocări care ne stau în față este să avem o uniune um, economică și monetară veritabilă. Uniunea bancară este un element al acesteia și, într-adevăr, trebuie făcuți pași în acest sens. Este doar un pas care ne arată cât de importantă este solidaritatea. Solidaritatea care încă nu este o trăsătură automată a proceselor noastre, dar care este în continuare um, cerută de legislația europeană. Colegul meu, domnul Gozes, a subliniat dimensiunea socială. E clar că e nevoie de dimensiunea socială chiar mai mult în aceste vremuri de neîncredere în care ne aflăm astăzi în care vorbim despre coordonarea politicilor economice. Aceasta, la fel ca și instrumentul de convergență și competitivitate, sunt necesare pentru ca solidaritatea să fie automată între state membre care împărtășesc aceeași comună, dar aceeași monedă, dar nu și același uh, orizont de viziune. Și, într-adevăr, uh, ele, elementele, măsurile noi trebuie să se aplice statelor din zona euro, uh, crescând și responsabilitatea acestora. Instrumentul de convergență și competitivitate ar trebui să aducă și stimulente și dispoziții bugetare pentru a asigura că se evită greșelile trecutului. Aceste două măsuri sunt vitale pentru o adevărată Uniune uh,

Uh, este unul uh, nesatisfăcător. Uh, de când a fost instituit, pactul de stabilitate și de creștere nu și-a atins obiectivele și a trebuit să confrunte cu provocări serioase. Politicile de ajustare au dus la contractare economică, o, dator, o îndatorare mai mare uh, în uh, restul Uniunii și creșterea șomajului. Uniunea Europeană ar trebui să fie o sursă de disciplină, de stimulente, Uh, și uh, coordonarea trebuie să se miște în direcția cea bună, însă trebuie să fie văzută ca o parte a politicii economice. Este vital să ne îndreptăm către o politică a stimulentelor pentru investiții ca parte a acestei politici comune economice. Trebuie de asemenea să uh, încercăm să realizăm obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește competitivitatea. Însă avem nevoie și de un pact social în acest sens cu mai multe dispoziții fiscale și care uh, să fie supuse controlului democratic. Avem nevoie și de inițiative în ceea ce privește creditele pentru a uh, lansa creșterea. Președintele, mulțumesc că am ajuns uh, la sfârșitul listei oratorilor. Și acum dau cuvântul domnului Blum, care ar fi trebuit să vorbească în numele grupului FCD atunci când uh, l-am apelat, nu era în sală. Acum este aici și cred că este uh, drept să-i dau un minut și jumătate să intervină, așa cum s-a planificat inițial. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am fost aici uh, prezent. Uh, îmi cer scuze și vă mulțumesc uh, pentru curtoazie. Nu e interesant faptul că una dintre marile întrebări politice în regatul unit, când e vorba de euro, este, oare e o capcană sau e o conspirație? Și în paburile din Anglia încă se poartă dezbateri pe acest punct, încă n-am găsit răspunsul. În orice caz, este, ar trebui să fie clar pentru toată lumea care are cât de puține cunoștințe economice, că această monedă comună era menită să eșueze de la bun început, dacă nu uh, era însoțită de o politică fiscală, pentru că e nevoie de o politică fiscală pentru o monedă și pentru o rată de schimb comună. Sunt, e nevoie de un pachet Uh, conspiraționiștii spun, aha, au știut că așa se va întâmpla, au știut că moneda se va prăbuși și că va aduce multă suferință multor țări care au fost suficient de uh, ghinioniste și de uh, idiote încât să-și asume această monedă. Și ce se întâmplă atunci când uh, se prăbușește, când uh, totul se aprinde? Atunci ei, deci uh, inițiatorii conspirației vor putea să impună un sistem de guvernare nedemocratic oamenilor, fie că le place sau nu. Și acesta este, cred că, prima parte. Asta vedem în documentul de față. Este prima parte a unei proceduri nedemocratice în care uh, votanții să fie excluși din sistem. Mulțumesc, domnule Blum, spune președintele. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Și... Uh, a, există cineva care dorește să adreseze întrebare domnului Blum. Domnule Blum, acceptați o întrebare? Doamna Iaconsari, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Blum, uh, la începutul intervenției dumneavoastră ați spus că Uniunea Economică și Monetară va eșua dacă nu este însoțită de o politică fiscală și de o mai bună cooperare. Sunt sigură că așa este. Dar n-ar trebui oare acum să salutăm crearea sistemelor pentru o mai bună coordonare a politicilor economice, și deci că căutăm mai multe abordări europene, deci n-am putea să spunem că acum suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește lipsa democrației. Parlamentele naționale și Parlamentul European nu ar trebui uh, incitate să acționeze împotriva, unele împotriva celorlalte. E nevoie de o democrație pe care să o susținem cu toții. Domnul Blum, uh, da, sigur, răspunsul depinde de perspectivă. Eu aș spune că nu există competențe pentru o politică fiscală comună. Oamenii nu au fost întrebați prin referendum sau prin alte măsuri, în orice caz nu în Regatul Unit. Și după cum știți, în Regatul Unit ni s-a promis, dar ne-a fost negat, în realitate, un referendum deja de mulți ani de zile. Deci eu nu pot să vorbesc decât în numele Regatului Unit și eu aș spune că nu există competențe democratice pentru aceste măsuri și deci nu puteți să adoptați o politică fiscală comună. Dacă ați merge în Roma, Madrid, Lisabona și ați întreba oamenii de pe stradă, veți vedea ce vă vor răspunde. Președintele, vă mulțumesc, domnule Blum, și acum trecând la procedura intervențiilor spontane, am să dau un minut, domnule Papadopoulou. Antigonia, ai cuvântul. Την αίσθηση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup και η Ευρωζώνη είναι... Mulțumesc. Comisia Europeană, Eurozona, Eurogrupul din păcate, nu au situația sub control. Și în centrul fenomenelor este Troica. Troica însă, care nu are niciun fel de legitimitate democratică, nu este supusă controlului Parlamentului European sau vreunui Parlament național și totuși ea impune niște măsuri, niște programe de reducere și austeritate foarte uh, severe, care nu fac decât să distrugă um, țesutul social și economic al țărilor. Să vă dau exemplul Greciei și Ciprului. Uh, în Cipru, domnule președinte, domnule președinte, cred că ar trebui să se facă o necropsie, pentru că e clar că politicile au fost cele greșite. Am văzut rezultatele. Uh, s-au făcut, deci, reducerile despre care știm cu toții la uh, depozitele bancare. Oare n-ar trebui acum să încercăm să corectăm greșelile Băncii Centrale Europene și ale Eurogrupului? Și aș dori un răspuns. Care este situația? Cum mai pot fi sprijiniți cetățenii din Cipru astăzi? Pentru că nu putem merge înainte așa. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Doresc să Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile la această dezbatere substanțială și permiteți-mi să încep prin a spune că sunt de acord cu domnii Ingozes, doamna Ferreira, domnul Grigol și domnul Clute, care au subliniat importanța dimensiunii sociale a Uniunii Europene, iar acest element trebuie să fie esența Uniunii Economice și Monetare, de asemenea. Vom discuta acest lucru tocmai în următoarea dezbatere aflată pe ordinea de zi. În doilea rând, începește declarațiile doamnei Gulaj, domnului Brock, vizând metoda comunitară, opinia Comisiei se bazează pe metoda comunitară, deoarece, din experiență, Considerăm că e singura modalitate de a ne asigura de progrese și politici durabile, precum și de legitimitate democratică și, de asemenea, responsabilitate politică. Acest lucru înseamnă introducerea instrumentelor interguvernamentale în cadrul comunitar cu dezvoltarea continuă a UM, trebuie să asigurăm și integritatea Uniunii Europene în ansamblul său. Aș mai sublinia că principiile care ne ghidează pentru o viitoare Uniune Economică și Monetară înseamnă mai multă solidaritate și punere în comun a riscurilor economice, însă acestea trebuie să meargă mână în mână cu o responsabilitate sporită și cu rigoare fiscală, cu o mai bună integrare a deciziilor, fără a prejudicia suveranitatea. Doamna Gular s-a referit la fragmentarea recomandărilor pentru fiecare stat. Vreau să vă spun că facem recomandări specifice și zonei euro. deoarece există efecte de contagiune și interdependență între statele membre în zona euro și tocmai de aceea dorim să oferim recomandări zonei euro în ansamblul său pentru a obține un mix de decizii politice uh, echilibrat și pentru a reuși să obținem o creștere durabilă și a, pentru a ameliora ocuparea. Domnul Gigold s-a referit la discuțiile din Consiliu și sunt de acord că ne așteptăm acum ca și Consiliul să discute coordonarea ex ante a reformelor economice și uh, mecanismele de solidaritate financiară. Sperăm ca rezultatul să fie unul constructiv. În fine, mm, domnule președinte, un comentariu pentru domnul Epic. Dumnealui face adesea acrobații lingvistice amuzante și comparația cu Breșnev de astăzi e atât incorrectă cât și total deplasată. E de prost gust. Nu mai aveți idei proaspete? Nu puteți veni cu ceva mai bun? și mi se pare total deplasat pentru că am destui membri ai familiei îngropați din pricina războiului rece, care au plătit cu viața lor pentru a opri armata roșie și totalitarismul și au luptat pentru a face parte din democrațiile occidentale. Bunicul meu a fost pe front 5 ani și mi-a împărtășit din experiența lui. Eu însumi am petrecut cinci ani uitându-mă spre est, după care uh, am început să mă uit spre vest. Eu privesc în ambele direcții și îi mulțumesc domnului Clute pentru cuvintele înțelepte, mult mai înțelepte decât dumneavoastră, domnule Epping. Uniunea Europeană trebuie menținută și dezvoltată către pace. Mulțumesc! Președinta, mulțumim, domnule comisar. Încheiem astfel dezbaterea. Mm, referitoare la întrebarea cu substat de răspuns oral privind viitoarele propuneri legislative UEM, am încheiat, spune președinta, am primit uh,